Dear colleague, we can start now. You are in time. Dragi colegi, putem începe. E momentul să începem, spune președinta. Vă rog frumos să luați loc. În această dimineață Trebuie să votăm un raport și trei avize. Aici deci avem votare electronică. Trebuie să-mi iau și eu cartela de vot. Votăm în primul rând raportul colegului Zlatislav Krasnodebski, care din păcate, din motive personale, nu poate fi prezent. Aș dori să-i mulțumesc colegei Jadwiga Unievska, care participă la ședința noastră, care o să citească în o declarație numele raportorului, a domnului Krasnodebski. Vă rog frumos să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, domnul profesor Krasnodebski aș dori, ar dori să-și ceară scuze pentru absența de astăzi, pentru că are uh, motive familiale foarte întemeiate ca să fie la Varșovia și nu aici. Domnul profesor Krasnodebski ar dori să mulțumesc colegilor pentru amendamentele uh, înaintate E vorba de 242 de amendamente și ar dori de asemenea să mulțumesc raportorilor alternativi eh, de la toate grupurile politice, să mulțumesc care au cooperat foarte strâns la elaborarea acestui uh, raport. Profesorul Krasnodevski dorește să mai sublinieze că aproape toate amendamentele tuturor grupurilor politice au fost acoperite de amendamentele de compromis. Uh, datorită implicării colegilor s-a ajuns la compromisuri de calitate, iar acest uh, raport nu reprezintă doar așa un, uh, o listă de dorințe sau de idealuri, ci propune lucruri concrete. Domnul profesor Kratnodevski ar dori să mulțumească doamnei Gheira și domnului Marcus Pre Prețel, colaboratorii săi de la secretariat. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim uh, pentru această declarație. Vă mulțumesc raportorului, mulțumesc și raportorilor alternativi, uh, doamnelor Sădrona, Hani Borciuciuc, uh, Ciuntis și tuturor celorlalți și mulțumim, bineînțeles, și secretariatului. E vorba despre un raport foarte important pentru că el stabilește cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. Um, și uh, e, reprezintă și o reacție la vizul Consiliului. Votul de astăzi va fi destul de îndelungat pentru că avem multe amendamente de compromis, deci vă propun să trecem la vot imediat. Alineatul 1 Compromisul 5 al raportorului. Cine e pentru? Așa se întâmplă dimineața de vreme. Îmi cer scuze, spune președinte, mulțumesc. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 44. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum trecem la 45. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Verificăm. Verificăm 46. Deschidem votul, deci votăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. Uh, adăugăm și votul doamnei Hannibal Raportor din umbră și-a uitat cartela de vot acasă. În orice caz, chiar dacă se adaugă acest vot, uh, se respinge. O așteptăm ca Mary să-și uh, introducă, să-și scoată cartela ca să o poată folosi la vot. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, prefer să verificăm. Deschidem votul pentru amendamentul 49. S-a închis votul. Se adoptă. 50 acum. Pentru. Dacă nu, trecem acum la compromisul 6. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 53. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. M-am înșelat, ați votat împotrivă, dar îmi cer scuze, spune președinta. Câteodată nu se vede foarte bine cum ridicați mâna. Verificăm atunci. Deschidem votul. S-a închis votul. E respins. E o diferență de un vot. Continuăm Trecem acum la 54. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 59, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 60, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 62, pentru, împotrivă, abțineri, e respins dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 63 pentru, împotriva abțineri, e respins. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 60, amendamentul Trecem direct la compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum putem trece la 75 pentru, împotriva abțineri. Cine e pentru? împotriva abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri. E respins. Putem verifica S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Compromisul 10 pentru, 10. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, dar totuși trebuie să verificăm. Majoritățile nu sunt aceleași. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Trecem acum la 80. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar mai bine să verificăm. S-a deschis votul la 85. Președinta se corectează. 84 l-a fost adoptat, deci putem trece direct la compromisul 11. Îmi cer scuze, spune președinta. Compromisul 11 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Trecem la compromisul 12 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotriva abțineri, e respins. 90 S-a deschis votul. S-a spune președinta. 94 a fost respins, 90 Președinta se corectează. 95 cine e pentru, împotriva abțineri. Se adoptă.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 114 de pe pagina următoare. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineți. Se adoptă. 115 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem verifica, dar s-a adoptat. Votăm acum 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 121 pentru, împotrivă, abțineri, e respins, dar dacă doriți putem verifica. Dar eu sunt sigură că e respins. 122 Preferați să verificăm? Pentru mine, în orice caz, e clar. Deci deschidem votul. S-a închis votul. A fost respins. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la 129 pentru, împotriva abțineri. E respins. Amendament oral la raportorului, numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri e respins. 132 pentru, împotrivă, abțineri e respins. 133 pentru, împotrivă. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 19 de pe pagina următoare. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem trece la amendamentul 145 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri Respins. 146 pentru împotrivă. Sunt identice, da, da, trecem la compromisul 20. În ce scuze, spune președinta. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri. Prefer să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. La egalitate. Trecem acum, deci, la amendamente 150 pentru împotriva abțineri. E respins. 151 pentru împotriva abțineri se adoptă. 152 pentru Trecem la 156 pentru, împotrivă, abțineri. Prefer să verificăm. S-a deschis votul la 156. Nu ridică toată lumea mâna foarte vizibil. S-a închis votul. E clar că e respins.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 188 acum, pe pagina următoare. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 189 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 190 identic cu 191. Cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. 195 acum e caduc. 194 pentru, împotriva abțineri e respins. 192 pentru, împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. Close the vote. Maybe is adopted well. S-a închis votul, poate se adoptă, dar e preferabil să verificăm. Se adoptă. 193 pentru, împotriva abțineri se adoptă, nu, nu. Trecem la 195 bil pentru împotriva abținerii respins, 197 pentru împotriva abținerii respins, compromisul 27 pentru împotriva abținerii se adoptă, compromisul 28 pentru împotriva abținerii se adoptă, 206 pentru împotrivă abțineri e respins. Compromisul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 213 pentru împotriva abțineri e respins. Compromisul 30 pentru împotriva abțineri e adoptat. 221 pentru împotriva abțineri se adoptă. 222 pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru împotriva abțineri e respins. Compromisul 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 229 pentru împotriva abțineri se adoptă. 230 pentru împotriva abțineri se adoptă. 231 pentru, împotriva abțineri. E respins. Compromisul 32 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 237. Două amendamente identice pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 33 pentru... Nu e, a fost foarte clar, spune președinta. 33 acum. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 34. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 3. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Respins. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Trecem la amendamentul compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 12. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 3 pentru. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Uh, I close the vote. S-a închis votul. Respins. Compromis 3. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 29. Pentru, împotrivă, abținere adoptat, 30 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 31 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 32 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 33 pentru, împotriva abținerii adoptat, 34 pentru, împotriva abținerii. Haideți să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, poate că s-a respins, să vedem. Respins. Compromis 4. Pentru. împotriva abținerii adoptat. Trecem la amendamentul 39. Pentru împotriva abținerii adoptat. Amendamentul oral Trecem la amendamentul 1. Pentru împotrivă abțineri respins. 2. Pentru împotriva abțineri adoptat. 3. Pentru împotriva abțineri adoptat. 4 pentru împotriva abținerea adoptat. 5 pentru împotriva abținerea adoptat. 6 pentru împotriva abținerea adoptat. 7 pentru împotriva abțineri adoptat. Vot final prin apel nominal. E deschis votul. Am închis votul. Toată lumea a votat. 22 pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri. Raportul este adoptat. Felicitări raportorului. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru ajutorul și sprijinul dumnealor. Allora, Ora noi abbiamo la, il mio rapporto sulla la mia opinione per il... Urmează acum votul referitor la raportul meu privind includerea socială și integrarea pe piața muncii a refugiaților. Bineînțeles, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră Aș dori să le mulțumesc pentru amendamentele de compromis la care am ajuns și aș dori să mulțumesc secretariatului de asemenea pentru sprijinul lor. Cred că este foarte important pentru comisia noastră să-și facă glasul auzit referitor la un subiect care nu ține doar de integrarea pe piața muncii, ci integrarea în general, fără o integrare culturală și fără acces la servicii de învățământ și de învățământ superior nu putem vorbi de o integrare reală. Și situația de la fața locului cred că a arătat acest lucru. Sper că ideile noastre vor uh, fi luate în calcul de Comisia pentru Ocupare. Votul a fost prevăzut pentru data de 25 mai, a fost deplasat acum pe data de 30 mai, așa că votul nostru vine la momentul oportun. Haideți să trecem acum la vot și vă mulțumesc încă o dată. Amendamentul, aliniatul 1, amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 14 pentru, împotriva abținere adoptat, 15. Haideți să verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat. 15 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 17, vot pe părți, la solicitarea grupului SD, prima parte, pentru, împotriva abțineri adoptat, cea de-a doua parte, pentru, împotriva abțineri respins. Trecem la amendamentul 18, Marc pentru, împotriva abțineri respins, 19 a fost retras, 21 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromis 2 pentru, împotriva abținerii adoptat, compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromis 4 pentru, împotrivă, pentru, împotriva abținerii adoptat, trecem la amendatul 32, vot pe părți, la solicitarea grupului PP pentru împotriva abținerii adoptat, cea de-a doua parte pentru împotriva abțineri respins. 35 pentru împotrivă abțineri respins, 36 pentru împotrivă abțineri respins, 40 pentru împotriva abținere adoptat, 41 pentru împotriva abținerii adoptat, 43 pentru împotriva abținerii adoptat, 47 pentru împotriva abținerii adoptat, 53 pentru împotriva abținerii adoptat, 54 pentru împotriva abținerii respins, 55 pentru împotriva abținerii respins, 57 pentru împotriva abținerii Haideți să verificăm, dar cred că e respins. S-a deschis votul la amendamentul 57. S-a închis votul. Respins. 58 pentru. Împotriva abțineri respins. 59 pentru împotriva abțineri adoptat. 60 pentru împotriva abțineri adoptat. 61 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromis 5. Pentru, împotriva abținerii adoptat. Trecem la amendamentul 74. Pentru, împotriva abținerii adoptat. 76. Pentru, pentru, încă o dată, împotriva abțineri. Pentru mine e adoptat, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Îmi cer scuze, e respins. 77 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. 78 pentru, împotriva abținerii adoptat, 79 pentru împotriva abținerii adoptat, 80 pentru împotriva abținere adoptat. Compromis 6 pentru împotriva abținere adoptat. Trecem la amendamentul 88 pentru împotriva abținere adoptat. Compromis 7 pentru împotriva pentru încă o dată împotriva abținere adoptat. Amendamentul 90 pentru Împotriva abține respins. 91 pentru, împotriva, abținere adoptat. compromis 8 pentru, împotriva, abținere adoptat. Trecem la amendamentul 99 pentru, împotriva, abținere adoptat. 100 pentru, împotriva, abținere adoptat. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. A close the vote. S-a închis votul adoptat. unu. Amendament din partea raportorului pentru împotriva abținere adoptat. 102 pentru împotriva abținere adoptat. 103 vot pe părți la solicitarea S și D, prima parte, pentru împotriva abțineri respins, cea de-a doua parte pentru împotriva abținerii. adoptat. 104 pentru împotriva abținerii. respins. 105 pentru împotriva abținerii. respins. 106 pentru împotriva abținerii. respins. Trecem la amendamentul de compromis cu numărul 9 pentru împotriva abținerii adoptat. Amenamentul 108 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromis 10, pentru, împotrivă, Abținere. adoptat. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4, pentru, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Putem vota în bloc 3, 4, 5, 6, 1 și 2? Sunteți de acord? Foarte bine. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem acum la votul final. S-a deschis votul. Se S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul dumneavoastră și cred că transmitem un mesaj important ca Parlament la ora actuală. Trecem acum la avizul colega colegului Zroievski referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM, concentrându-ne asupra propunerii comisiei. Întreb pe coleg dacă dorește să intervină. Vă rog. Foarte pe scurt, doamnă președinte, înainte de toate, nu există amendamente de compromis aici, nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar amendamentele nu au presupus uh, nevoia transformării acestora într-un amendament de compromis. Aș dori în al doilea rând să le mulțumesc colegilor, noi cu toții, indiferent de apartenența politică, am considerat că programul Erasmus Plus este cel mai important Trebuie să îmbunătățim perspectivele și dorim să aprofundăm uh, cunoștințele referitoare la diversitatea culturală. Este foarte important ca planul Juncker să oferă cât mai multe posibilități în acest sens și vă mulțumesc tuturor pentru acest consens. Mulțumim, mulțumim pentru că și în ceea ce privește programul Europa Creativă am cerut o majorare a fondurilor. Este foarte important să ținem cont așadar de aceste două programe importante. Cred că s-a înaintat o solicitare referitoare la cele două programe cele mai importante ale Comisiei și vă mulțumesc. Haideți să începem cu amendamentul 1. Pentru, împotriva abțineri, respins. 2. Pentru, împotriva abțineri, adoptat. 3. Pentru, împotriva abțineri. Poate că e respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 4. Pentru împotriva abținere adoptat. 5. Pentru împotriva abținere adoptat. 6. Pentru împotriva abțineri respins. 7. Pentru împotriva abțineri Poate că e respins. Eu vreau să verificăm. Să vedem dacă e într-adevăr respins. Oricum, am deschis votul. S-a închis votul. Respins. 8. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 9. Pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. 10. Pentru. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, e vorba de un vot pe părți solicitat de grupul SID. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, respins. Dumneavoastră v-ați abținut sau nu? Respins, într-adevăr. Cea de-a doua parte. Haideți să verificăm, dar eu cred că e respins oricum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotriva abțineri respins. 11 pentru. Împotriva abțineri respins. 12 pentru. Împotriva abțineri respins. 13 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Trecem la 16. Amendamentul Adinolfi pentru împotriva abțineri respins, 17 pentru împotriva abțineri adoptat. 19 e caduc. Trecem la 18. Doar explicam cum stau lucrurile. 18 pentru împotriva abțineri adoptat. 19 e caduc, trecem la 20 pentru împotriva adoptat, 21 pentru împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. 21 votul e deschis. S-a închis votul, respins. 22 pentru, împotriva abținerii adoptat. 23 pentru, împotriva abținerii adoptat. 24 pentru, împotriva abținerii adoptat. 25 pentru, împotriva abțineri, respins. 26 pentru, spune dacă adoptat, dar nu a fost adoptat. 26 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 27 pentru împotriva adoptat, 28 pentru împotriva abținere adoptat, 29 pentru împotriva abținere adoptat. Trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 2 împotriva, 3 abțineri. Felicitări lui Andrei Zrevski și raportorilor din umbră. Mulțumesc secretariatului. Angel Zambaschi. Trecem acum la avizul Angel Zambaschi, punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună. Cum știți probabil, colegul nostru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 Trecem la amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 13. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 14. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 15. Putem verifica dacă vreți. Vot deschis. Vot închis.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 se adoptă și trecem la 29 pentru, împotriva țineri, se adoptă 30 pentru, împotriva abțineri. Aș vrea să verificăm la amendamentul 30, vot deschis. Am închis votul și e răspins nu, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă și trecem la 39 pentru, împotriva abțineri respins. 42 pentru, împotriva abțineri se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru împotriva abțineri respins. 49 pentru împotriva abțineri se respinge. 50 pentru împotriva abțineri. Verificăm la 50. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. intervenție din sală fără microfon. Hmm? If you want, if you allow her, us to repeat the vote, this is... Dacă permiteți, colegii, să repetăm votul, atunci reluăm. Reluăm votul la amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să repetăm eu cel mai bine. Votul rămăsese deschis. Îmi cer scuze, spune președinta. Deci, trebuie să repetăm. Votul electronic se închide. Rezultată, rezultatul este același, 12 la 12. Deci se respinge. Oricum, colegii au fost amabili să ne permită reluarea votului. Trecem la 51. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 52. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 53. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 54 pentru împotriva abțineri se adoptă 55 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 57 vot pe părți, cerul de cere partea 1. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la 58. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru împotriva abțineri respins. 64 pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru împotriva abțineri respins. 66 vot pe părți cerut de pe, PP Partea întâi. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Da, verificarea electronică la partea a doua. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. 67. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 pentru potriva abține se adoptă. Și acum vot final. Vot deschis. Vot închis. 23 pentru, 0 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări uh, domnului raportor uh, Dan Baschid, dar și raportorilor din umbră. Mulțumim și secretariatului. Allora, ora finite le votazioni. bine, am încheiat uh, votarea și prin urmare trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, anume De vorba de punctul 11, proiectul de aviz al colegului Zdroevski, comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa. Vă rog, stimați colegi, trebuie să ne continuăm lucrările. Vă rog să faceți liniște. Îi dau contul domnului Zdroievski. Subiectul, cum vă imaginați, este unul foarte delicat. Sunt multe lucruri de spus, multe lucruri interesante pentru comisia noastră. Domnule raportor, aveți cuvântul. V-aș reaminti, însă, că am intenția să dau cuvântul raportorului, apoi raportorilor din umbră și apoi tuturor celor care vor mai dori să intervină, două minute fiecare, vă rog. Bardzo serdecznie chcę podziękować tym, którzy sugerowali pewne rozstrzygnięcia. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Takiej ogólnej konstatacji, która jest kluczowa zwłaszcza... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori de la început să spun uh, ceva care este foarte important uh, pentru comisia noastră. În primul rând, uh, trebuie să ne facem griji în legătură cu propaganda rusească. ne-am trezit destul de târziu. Rusia a, și-a întărit mass media în Europa și în întreaga lume de altfel și acest proces a început cam de 8 ani. Deci trebuie să spunem că reacția noastră sosește puțin cam târziu. Ideea nu este să contrăm propaganda rusească cu propaganda noastră, ci dorim să restabilim adevărul dorim să livrăm la adresa publicului Uh, informații corecte. Nu este vorba despre propaganda noastră, ci e vorba să contracarăm uh, uh, informațiile rusești cu informații adevărate și fiabile. Sigur că situația este complicată. Miza este uh, interesele rusești în Europa. Uh, e vorba și de uh, interesele estice în noi, e vorba și de statul islamic și propaganda sa, mai ales în mediul uh, digital, pe internet cetățenii din Uniunea Europeană știu uh, că propaganda rusească e propagandă, deci își dau seama. Dar, pe de altă parte, cetățenii noștri consideră că este necesar să uh, fim uh, puțin discreți, să fim rezervați. Pe ce mă bazez când spun că propaganda rusească a funcționat? În primul rând, uh, cu ocazia ocupării Crimei, uh, toate informațiile uh, care au fost vehiculate la Donbass, dar și evenimentele tragice care au urmat după aceea, de exemplu, dobărârea avionului olandez. Acestea sunt faptele concrete și cred că a sosit uh, momentul să ne manifestăm, să avem o reacție uh, rațională și să știm uh, că avem de-a face cu propaganda rusească și nu cu un sistem de furnizare de informații. 60% din votanți au votat cu ocazia referendumului din Olanda împotriva acordului de asociere cu Ucraina. Și iată, e o dovadă a faptului că propaganda rusească funcționează și Serviciul de Acțiune Externă a um, uh, cerut înființarea unei uh, echipe de comunicare pentru uh, comunicarea cu Estul. Um, care sunt elementele principale din raport și nu din avizul meu. În raport se vorbește despre uh, mass media uh, publice independente. Deci um, Europa trebuie să facă tot ce este necesar pentru a întări independența mass media. Uh, în al doilea rând, și aceasta susține și Comisia Europeană și uh, m-am exprimat și eu uh, în favoarea acestei propuneri. Noi uh, dorim să uh, ne asigurăm că tinerii au acces mai uh, vast la mass media, dar trebuie să ne asigurăm că tinerii pot și să evalueze în mod critic informațiile care le sunt furnizate. Și în al treilea rând, trebuie să ne dăm seama că succesul în acest domeniu, succesul nostru, este, va putea fi încununat de succes doar dacă acționăm pe termen lung, doar dacă acționăm uh, pe plan diplomatic, dacă ducem această diplomație culturală. Este foarte important să subliniem că politica uh, Uniunii Europene trebuie bine comunicată. Deci în comisia noastră ar trebui să încercăm să ne asigurăm că punem accesul tocmai pe aceste instituții, sprijinim aceste uh, instituții care reprezintă uh, Europa, uh, care uh, vorbesc despre activitățile Europei. Raportorul nostru e dovada faptului că Comisia de Cultură um, a uh, tras atenția, a sensibilizat opinia publică asupra unor uh, aspecte foarte importante și trebuie să continuăm la fel. Mulțumesc! Grazie anche per la... Mulțumim, spune președinta. Împărtășesc ideile dumneavoastră. Și, așa cum ați spus, nu trebuie să blocăm informația, ci propaganda. Doamna Julie Ward a cerut mai întâi cuvântul, vă rog. Alte scrieri la cuvânt? Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului raportor pentru efortul dumnealui. Uh, proiectul de aviz este unul foarte bun, acoperind elemente cheie, cum e susținerea mediei independente și promovarea libertății presei, rolul educației și a uh, cunoașterii mass media. E vorba de a dezvolta la nivel european o diplomație culturală și de media. Aceste lucruri acoperă multe arii de interes ale comisiei noastre. Și sunt de acord cu domnul raportor aceste lucruri trebuie să fie pilonii raportului pe care îl vom transmite din partea Comisiei CULT. Ca raportor din umbră voi introduce amendamente pentru a dezvolta aceste idei și pentru a mai adăuga câte ceva, inclusiv nevoia de a oferi um, o narațiune alternativă comunicării um, strategice în funcție de regiuni, concentrându-ne pe uh, exemple concrete ale acțiunilor UE în state terțe și oportunitățile pe care le aduce populației locale. În special mă gândesc la tineri. Și am câteva experiențe de acest gen, de proiecte de uh, construirea capacităților locale. Și în acest fel putem dovedi ce forță pozitivă este Uniunea Europeană, Susțin libertatea presei și libertatea mass media, Trebuie să ne gândim la acțiuni pentru jurnaliștii persecutați sau trimiși în închisoare, la fel și pentru activiștii în domeniul drepturilor omului. Ce privește uh, cunoașterea mass media, aș uh, acționa împotriva discursurilor de incitare la ură de pe internet în special și trebuie văzut ce putem face pe platformele gen Twitter și Facebook cel mai important pentru mine e să subliniem rolul dialogului intercultural, contactele interumane, încurajând comunicarea strategică a UE să includă populația locală și societatea civilă. Niciun fel de strategie soft power nu poate reuși fără o diplomație culturală și promovarea dialogului intercultural între și înăuntrul statelor UE și statelor terțe. Schimburile sociale și culturale trebuie să fie platforme eficiente pentru a combate prejudecățile populațiilor locale, iar în acest context, SAE și delegațiile UE care sunt responsabile pentru comunicarea în statele partenere trebuie să mențină și, aș spune chiar, să sporească contactul lor permanent cu societățile civile, oferind personalului UE formare adecvată pentru uh, capacități interculturale. Uh, salut colaborarea cu raportorii, raportorii și raportorii din umbră și aș mai spune că această dimensiune a culturii și a mass media în relațiile externe a adus și rezultate. Pentru că avem acum o strategie o foaie de parcurs pentru strategia uh, diplomației culturale, așa cum și doamna Federica Mogherini a declarat săptămâna trecută la forumul deci de la Bruxelles. Deci este o componentă esențială. Mulțumesc colegilor din comisie care au reușit să pună acest punct pe ordine de zi, determinându-i pe liderii europeni să înțeleagă valoarea culturii um, în diplomație și în politica UE. Mulțumim, spune președinta, domnul Leward. Mulțumesc, doamnă președinte. cere salută acest aviz și accentul pe care raportorul îl pune pe propaganda rusă. Este un aspect relevant. Nu sunt sigur însă că propaganda rusă a determinat votul din țările de jos la referendumul recent, dar referirea la o mass media independentă este foarte importantă, un lucru care nu înseamnă că în loc trebuie la rândul nostru să elaborăm o propagandă pro-UE. Cred că strategia de comunicare ar trebui, în loc să sublinieze mesajele pozitive ale UE, trebuie să se concentreze pentru a combate propaganda și informațiile incorrecte, dezinformarea din partea rușilor în mod deosebit. Și percep deja în discuția noastră că există niște confuzii pentru că unii colegi solicită combaterea propagandei, avansând uh, viziunile noastre politice uh, sau beneficiile pe care le aduce Uniunea Europeană. Eu cred că obținem mai multe rezultate dacă ne concentrăm pe titlul acestui document, Contracararea propagandei statelor terțe și special a Rusiei. Mulțumim. Uh, doamna Bild. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș avea o întrebare de lansat. La alineatul 2, când vorbim de mass media bună sau rea, la ce moment decidem noi că mass media e bună sau rea? Pentru că nu cred că avem cu toți aceeași interpretare. Uh, ce e bine și ce e rău. Mi se pare că textul uh, e orientat decisiv împotriva Rusiei, dar uh, UE nu ezită să se asocieze cu Turcia, o țară în care libertatea de expresie uh, și libertatea presiei sunt clar împiedicate. Turcia a blocat situl web al organului de presă rus Sputnik acțiunile sale a fost condamnată de Sindicatul Național Francez al Jurnaliștilor, care greu poate fi acuzat de a face vreun joc al lui Vladimir Putin. Mă liniștește tot mai mult dispariția democrației și a pluralismului în sânul acestei instituții și uh, sufăr chiar eu, pentru că în mod sistematic uh, Chiar și atunci uh, când e vorba de uh, colegii mei, uh, chiar săptămâna trecută am putut constata că amendamentele noastre sunt înlăturate, e bine, eu ar trebui să medităm la un citat din Voltaire. Nu sunt de acord cu ce spuneți, dar mă voi bate pentru ca să aveți dreptul să o spuneți. Un lucru care mi se pare de mare actualitate în acest moment. Vă mulțumesc. Mulțumim. Doamna Tom. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, cu toții urmărim zilnic uh, mass media. Eu sunt vorbitor nativ de limba rusă și citesc uh, presa uh, electronică sau scrisă din cel puțin trei țări și mă interesează presa rusă. Chiar dacă nivelul presei de ambele părți ale continentului a greșit în cazul Ucrainei. Au existat foarte multe erori factuale și, potrivit mai multor studii, majoritatea rusilor, rușilor nu au încredere în presa occidentală. Un instrument foarte eficace al regimului rusesc împotriva mass mediei occidentale este un site web specific unde se pot citi traducerile publicațiilor occidentale și americane. Acest site deci este un instrument antioccidental, pentru că chiar și rușii pro-europeni sau critici constată că există erori și partipriuri ideologice prin urmare, salut inițiativa Comisiei de a ameliora comunicarea în Rusia privire la activitățile UE. Limba rusă este vast folosită și, um, din păcate, e utilizată în scop de propagandă. Tot sistemul rusesc e o mașină de propagandă. Din păcate și noi la rândul nostru creăm același lucru, propaganda noastră. Iată de ce ar trebui să încercăm să informăm în manieră neutră și credibilă statele terțe. Altfel, sursele noastre de informație nu vor putea intra în competiție cu sursele rusești. Nu putem combate o propagandă printr-o altă propagandă. Trebuie să avem grijă la măsurile de cenzură, în special ale internetului. Trebuie să fim într-o dezbatere deschisă de idei și să fim atenți cu adevărurile inconfortabile și interpretările. Începește radicalizarea, terorismul, aceste lucruri încă nu apar suficient în document. Vorbim de contrapropagandă în state terțe, dar vorbim doar de Rusia, ce se întâmplă cu ISIS. Dacă nu ne referim la minoritățile lingvistice, înseamnă că alții vor putea să le vorbească. Grație, colegă, tu nu. Mulțumim. Acum, doamna Sojdrova. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Zdrojevskému za jeho zprávu. My se... Eh, Mulțumesc, domnule raportor, pentru text. Fiecare dintre noi are propria sa opinie, dar îmi amintesc de propria mea experiență, cu 25 de ani, trăiam într-o țară în care eram uh, influențați masiv de propaganda rusă și știm ce prejudicii aduce. Încercăm acum să găsim instrumente de a contracara propaganda rusă. Va fi dificil să alegem instrumentele potrivite, așa încât să fim cu toții de acord. Avem nevoie de informații reale, avem nevoie de o mass media și o presă independentă. Aș sublinia că în acest context, în plenară, vom vota de asemenea și uh, prețul, uh, premiul Lux. Și există o propunere specială pentru a scădea costurile, mai bine spus, uh, remunerarea, suma oferită prin acest premiu. Dar eu cred că e vorba de un premiu pentru filme de mare calitate și discutăm dacă până la urmă mai oferim sau nu mai oferim acest premiu Lux. Eu cred că trebuie să susținem premiul Lux pentru film. E una din activitățile care pot ameliora uh, conștientizarea valorilor europene. Am fost în măsură să discutăm cu organizații independente din Crimea și am aflat că persoane care doresc să-și exprime opinii uh, independente sunt expulzați din regiune. Propaganda în Crimea este foarte puternică, oamenii nu au mijloace de a combate această propagandă în Crimea și sunt obligați să fugă. Deci am să susțin de plin acest raport. Acum are cuvântul doamna Trup. Thank you very general. I think... Mulțumesc. Per ansamblu aș dori să spun că cred că este foarte important să facem o uh, distinție foarte clară între propagandă și critică. Și de aceea eu consider că nu e o misiune ușoară uh, și trebuie să fim foarte prudenți, foarte vigilenți. Cred că e adevărat că există o anumită propagandă rusească, știm acest lucru și avem și indicații foarte clare din partea președintelui Putin că încearcă să destabilizeze Uniunea Europeană. Care ar trebui să fie reacția noastră? Cred că răspunsul politic ar trebui să punem accentul pe uh, progrese, uh, să ne asigurăm că Uniunea Europeană e în slujba cetățenilor și că soluționează probleme. Cred că este atitudinea cea mai convingătoare pe care o putem adopta pentru a depăși astfel de uh, sau a contracara o astfel de propagandă. Nu sunt de acord cu faptul că propaganda rusească uh, poate fi considerată răspunzătoare pentru rezultatele referendumului din regatul uh, țărilor de jos. Uh, au fost foarte multe indicii conform cărora uh, se va obține rezultatul respectiv. Deci cred că e foarte important uh, să susținem mass media independente în vecinătatea Uniunii Europene, să furnizăm date exacte, corecte. Și în Uniunea Europeană avem multe de făcut pentru că avem de-a face cu uh, fenomene precum uh, concentrarea mass media uh, și lipsa de pluralitate a mijloacelor de informare în masă în statele membre, astfel încât cetățenii să primească un acces cât mai neîngrădit la informație, la informație independentă. De asemenea, trebuie să-i sprijinim pe jurnaliștii independenți în Uniunea Europeană și să acordăm și jurnaliștilor din țările vecine să aibă posibilitatea să aibă stagii și să aibă o cooperare cu mass media din Uniunea Europeană, cu trusturile de presă și de televiziune. E foarte important ca pagina internet uh, a Serviciului de Acțiune Externă să continue să fie disponibilă în limba rusă pentru a exista cât mai multe informații pentru rusofoni, pentru cetățenii ruși dar nu numai pentru ei, iar când vorbim despre uh, libertatea mass media și faptul că ar putea fi îngrădită, cred că e foarte important să nu ne limităm doar la problema rusă, să ne gândim și la Turcia și la țările din Orientul Mijlociu. Deci cred că ar trebui să abordăm aceste aspecte în uh, acest, uh, în acest raport. Mulțumim, Helga. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Huntis și după aceea uh, colegului Zver și Damatos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt de acord cu remarcele antevorbitorilor sau a unor colegi. Aș dori să vă spun că um, titlul acestui raport uh, ne reamintește uh, războiul rece, folosirea termenului, a cuvântului propagandă în uh, titlul raportului mi se pare foarte controversat, având în vedere situația actuală nu mm, contest faptul că ar fi vorba de propagandă. Toată lumea practică uh, propagandă, dar uh, în uh, Europa Occidentală folosim un eufemism pentru termenul de propagandă și vorbim mai degrabă despre informare. Uh, datorită problemei ucrainiene, acest raport ne reamintește de uh, războiul rece, deci în contextul relațiilor dintre Uniunea Europeană și uh, Rusia. Este clar că Uniunea, Rusia ca și Uniunea Europeană au sau urmăresc propriile interese. Însă eu consider că Uniunea Europeană nu este amenințată și subliniez acest lucru nu este amenințată de propaganda uh, rusă. Dacă e, Uniunea Europeană este amenințată de ceva, atunci e amenințată de realitate. De exemplu, uh, în Uniunea Europeană nu domnește solidaritatea, nu domnește uh, coeziunea, nu există o politică sau o abordare egală între statele membre. Uh, când facem toate aceste informații, putem spune că e, avem de-a face cu propaganda rusească? Nu asta amenință Uniunea Europeană, ci chiar realitatea, realitatea din zilele noastre care amenință sau pune sub semnul întrebării, întrebării existența Uniunii Europene. Deci dacă vrem să uh, ne confruntăm cu realitatea, cred că trebuie să schimbăm politica europeană pentru ca ea uh, să uh, fie mai mult în slujba cetățenilor. Aș mai dori să fac o observație. Nu neg existența acestei propagande rusești. Și aici mă adresez mai ales colegilor care vin din țările din Europa Centrală și de Est. În timpul uh, războiului rece, um, re, um, regimurile la putere erau uh, uh, diferite, dar uh, în, acum Putin, chiar dacă nu acționează chiar corect sau cinstit, el se proclamă în favoarea liberalismului și a pieței libere. Deci dacă noi dorim să uh, evidențiem, să scoatem în evidență valorile europene, poate că ar fi momentul să ne revizuim politicile și nu să acuzăm uh, Rusia de propagandă. Mie mi se pare că dacă facem o astfel de uh, afirmație, dăm dovadă de ipocrizie. Avem și uh, propaganda turcă împotriva Uniunii Europene și uh, în, uh, într-o astfel de situație nu avem niciun fel de reacție. Iată ce doream să spun. Mă tem că nu facem decât uh, să uh, schimbăm uh, centrul de greutate, că ne pasăm problema. Iată ce voiam să spun. Mulțumim, domnul Țver, acum și după aceea doamna Damato. Mulțumesc, domnul președinte. Mă surprinde această dezbatere pe marginea proiectului nostru de aviz. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc Uh, colegilor care s-au uh, exprimat, uh, mulțumesc antevorbitorilor mei și cred că e foarte important să alegem cuvintele potrivite pentru problemele potrivite, problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană, respectiv faptul că regimul lui Putin a pierdut statutul de partener al Uniunii Europene. Rusia nu face decât să creeze noi probleme, chiar și cu chiar și în cazul așa numitelor conflicte înghețate. Până acum, Uniunea Europeană uh, a avut uh, față de uh, țările din vecinătatea estică o politică de apropiere, a încercat să le permită să se apropie tot mai mult. Iar acum cu Rusia s-a pierdut această, această posibilitate. Rusia a pus sare pe foc și în ceea ce privește situația migranților în urmă cu câțiva ani, în mass media, chiar uh, nemții și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu serviciile de presă uh, și de informare uh, din Rusia, în Germania și în țările europene. Uh, Rusia nu caută prietenia Uniunii Europene. Uh, Rusia încearcă să destabilizeze Uniunea Europeană și uh, cum reușește acest lucru? Prin intermediul propagandei. Iată care este diplomația rusească pe care o folosește împotriva Uniunii Europene, pe care o folosește pentru a destabiliza Uniunea Europeană tot ce a scris autorul avizului mi se pare foarte corect și cred că am putea să fim și mai duri cu anumite formulări nu uh, numai la nivelul comunicării, ci și la nivel politic, uh, se simte o influență tot mai puternică din partea Rusiei. Uh, mă gândesc mai ales la partidele care se află la um, spectrul, deci pe, pe partea de stânga extremă a spectrului politic. Am avut mai multe crize în trecutul recent și cu această uh, situație am, uh, am constatat că Rusia susține partidele de extrema stângă și de, partid, de extrema dreaptă. Dar în trecut au mai existat și perioade în care cei care uh, erau împotriva Uniunii Europene erau sprijiniți puternic de Rusia. În această comisiune incomincerò a lavora... Doamna Tamato, mulțumesc, aș dori să mă prezint. Uh, sunt membru nou al acestei uh, comisii. Uh, doamna președinte, urează bun venit, doamnei Damatu. Eu sunt raportor alternativ pentru acest aviz. Acest aviz reprezintă o reacție la propaganda, propaganda Rusie um, împotriva Uniunii Europene. Deci se pune mai ales accentul pe Rusia. Totul a pornit, aș dori să vă reamintesc, de la o solicitare exprimată de către Consiliul European din luna martie 2015 și trebuie să luăm o decizie în conformitate cu tratatul. Articolul 21 din tratat este neechivoc. El stipulează faptul că Uniunea Europeană trebuie să promoveze democrația, statul de drept, uh, drepturile omului și libertățile fundamentale, uh, demnitatea umană, principiul legalității, al uh, solidarității respectarea principiilor uh, prevăzute de către Carta Națiunilor Unite și convențiile internaționale. Cred că nu ar trebui ca această propagandă împotriva Uniunii Europene să fie contrată cu o contrapropagandă în ceea ce privește politicile statelor membre sau uh, să încurajăm uh, răspunsuri la nivel de stat uh, membru împotriva Rusiei în dosare complexe, precum criza refugiaților sau situația din Orientul Mijlociu. Sau Uh, multinaționalele uh, care nu fac decât să jefuiască uh, bogățiile din Africa și aceasta nerespectând principii precum demnitatea umană. Mai intervin și alte, alți factori în joc, de exemplu independența actorilor care se exprimă pe marginea pe marginea situației economice și sociale și apoi protecția drepturilor cetățenilor europene și apoi definirea acțiunii europene în afara granițelor sale. Cât despre independența mass media uh, și situația presei și a televiziunii în mai multe state din uh, Uniunea Europeană, și aici mă bazez uh, pe uh, datele furnizate de către Reporter Fără Frontiere, cred că este foarte important să ne revizuim uh, uh, poziția și pe teritoriul Uniunii Europene. Nu cred că putem tolera sau accepta să se facă o diferență în ceea ce privește încălcarea drepturilor sociale sau uh, economice, care împiedică cetățenii europeni să aibă o viață demnă și liberă. Mulțumim. Doamna Camerevert. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Mă asociez pe deplin uh, uh, cuvintelor colegei Trupel și aș dori să uh, vă avertizez prin acest Uh, aviză, uh, punem uh, la zid, practic, Rusia. Mulți dintre colegi, dintre antevorbitori au spus acest lucru. Eu cred că în Uniunea Europeană avem ocazia sau am avut ocazia să ne facem griji în ce privește anumite mecanisme de propagandă. Mă gândesc la situația din Turcia, de exemplu, sau la eforturile uh, Uh, statului islamic din uh, Europa să uh, câștige teren în Europa prin intermediul propagandei. Deci cred că trebuie să ne facem curățenie la noi în ogradă. De asemenea, nici în Uniunea Europeană libertatea presiei nu este chiar ideală. Helga Trupel a vorbit despre mare, marile grupuri de presă de tip cartel și aici trebuie să fim foarte atenți. În Germania are loc o dezbatere uh, foarte aprinsă în ceea ce privește satira sau presa mincinoasă. Adesea uh, jurnaliștii uh, nu mai pot să se exprime uh, cum doresc. Uh, uh, deci, cred că printr-o serie de măsuri ar trebui să garantăm o Uh, uh, independență a presei. Bineînțeles că trebuie să investim și în formarea și în pregătirea jurnalismului, jurnaliștilor uh, și aici trebuie să ne asigurăm că avem o pluralitate în peisajul mass media, deci eu sunt împotriva celor care prin acest aviz doresc să stigmatizeze doar Rusia și problemele din Rusia. Cred că ar trebui să punem și alte probleme pe tapet. Ar trebui să ne facem griji și să ne întrebăm dacă dacă este uh, dacă pe pagina uh, Serviciului de Acțiune Externă există informații în rusă, să ne întrebăm de ce nu există această pagină și în limba arabă sau și în uh, limba turcă. Poate că, iată, ar fi astfel de, avem astfel de uh, modalități pentru a uh, disemina informații în uh, aceste țări. Deci, încă o dată, cred că trebuie să ținem cont de uh, situația mai complexă. Sigur că uh, mai mulți colegi au avut experiențe mai concrete cu propaganda rusă, au vorbit despre ea, dar nu cred că trebuie să ne lăsăm orbiți și nu trebuie să pierdem din vedere contextul mai general și în acest uh, raport. Mulțumesc. O precizare foarte importantă. Doamna Um, Ich möchte auch uh, auf și eu doresc să iau cuvântul referitor la cele spuse de Petra. Bineînțeles, în raport nu poate fi vorba doar de propaganda rusească, ci e vorba de independența presei, credibilitatea presei și de menținerea pe termen lung a acestora. Problema apare atunci unde se descoperă propagandă, propagandă care este prezentată sub aparența unei prese libere în acest fel se subminează, se pierde încrederea în uh, presă și apare tocmai uh, presa mincinoasă și aceasta este promovată. Acolo unde presa liberă nu corespunde ideilor unui anumit uh, grup, să pună credibilitatea acestea sub semnul întrebării, lucru care se întâmplă la ora actuală în Europa și atacurile nu vin doar din afară, ci tocmai din interior. Trebuie să vedem uh, cum stau lucrurile cu libertatea presei în statele noastre membre, unde există tendințe ca atunci când uh, guvernele nu sunt de acord cu ceva, desemnează respectivele articole drept presă mincinoasă. Cred că trebuie să avem grijă să nu construim în Europa o mașinărie a propagandei. Prin guvernele noastre trebuie să avem grijă peste tot să prezentăm Europa în lumina pe care noi o considerăm corectă. Este important să vedem, să vegem ca presa într-adevăr să fie independentă și liberă. Iată care este lucrul cel mai important, să ne asigurăm că, într-adevăr, în toate statele membre, condițiile permit exprimarea unei libertăți a presei, fără restricții. Iată de ce nu trebuie să privim doar în exterior, să vedem ce vine din celelalte state în Uniunea Europeană și ce se răspândește aici, ci trebuie să vedem cum uh, interacționăm cu libertatea presei de la noi acasă și să avem curajul ca, uh, într-adevăr, să spunem ce merge și ce nu merge pentru a avea un peisaj independent al presei, al media, pentru ca statele noastre să fie democratice, pentru ca cetățenii să fie cât se poate de obiectiv um, informați și cât se poate de variat. Mulțumesc! pentru această observație. Domnul Venta și apoi domnul comisar. Mulțumesc foarte mult. Dezbaterea de astăzi arată cât de important este acest raport. Iată de ce Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Zdroievski pentru că a făcut uh, trimiterea la un subiect atât de important precum cel de față și pentru că a încercat să găsească o soluție. În uh, mass media la ora actuală se reflectă felul în care este percepută Europa și trebuie să dăm dovadă de o atitudine critică în acest sens. Se făcea trimitere și la buget. Doamna Trubel vorbea de programul Europa Creativă, Europa pentru cetățeni, uh, drept elemente cheie care să ne permită să le arătăm cetățenilor istoria noastră. Ar fi important să beneficiem de mai mult sprijin pentru a putea furniza în mod independent respectiva informație. Foarte mulți vorbesc uh, de mijloace publice, alții vorbesc de mijloace naționale. Și din această cauză de multe ori se pierd valori naționale în funcție de felul în care sunt prezentate. S-au prezentat anumite realități, de pildă problema migrației și în funcție de felul în care aceste probleme sunt prezentate în media, se pot transmite conotații negative. Trebuie să încercăm să înțelegem cum funcționează aceste mijloace, cum uh, Uh, se oferă informația pentru ca în acest fel să existe cât mai mulți cetățeni cu spirit critic când vine vorba de um, analiza acelei informații. Trebuie să vedem cum este structurată propaganda, cum se prezintă informația, pentru că de multe ori, dacă nu facem acest lucru, nu putem, nu putem lupta împotriva informației care vine din exterior. Este un lucru foarte important, iată de ce își dorim cu atât să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea dumnealui. Comisia, reprezentantul comisiei, domnul Carlos, vă mulțumesc, doamna președinte, eu vorbesc aici referindu-mă la activitățile desfășurate de comisie împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă, reprezentat aici prin colegul meu Kalinski. Revizuirea politicii de vecinătate a scos în evidență nevoia unei analize aprofundate a politicii de comunicare. Noi putem sprijini capacitățile de comunicare ale statelor membre, ajutând statele să înțeleagă mai bine opinia publică, pentru ca în acest fel să-și planifice mai bine campaniile publice. Există sprijin disponibil prin intermediul diferitelor instrumente, precum instrumentul pentru democrație și drepturile omului sau instrumentul pentru stabilitate. Dați-mi voie să scot în evidență că aspectele ce țin de media pot fi principalul uh, element sau unul din elementele care alcătuiesc un uh, proiect. Este important să sprijinim uh, formarea jurnaliștilor, competențele adecvate ale acestora, respectarea standardelor profesionale și etice ale profesiei și să sprijinim inițiative locale de media și civice. Delegațiile UE de la fața locului fac deja acest lucru. Oferim sprijin jurnaliștilor și oferim de asemenea uh, servicii de desfășurare de sondaje în uh, ceea ce privește Federația Rusă, desfășurăm programe pentru a arăta în media independentă activitățile UE desfășurate în Rusia. Comisia finanțează de asemenea inițiative de diplomație publică menite să prezinte activitatea UE think tank-urilor ruse și publicului general. Dați-mi să vă spun acum câteva cuvinte referitoare la programul uh, deschis, deocamdată în fază inițială. Se va derula pe un interval de patru ani cu un buget de 90 de milioane de euro. Are mai multe componente, concentrându-se pe vecinătatea din sud și din est. Federația Rusă nu se încadrează în uh, domeniul de aplicare al acestui proiect. Cu toate acestea, informația finală va fi distribuită și în limba rusă. În ceea ce privește așa numitul uh, Hub Media, acesta oferă sprijin jurnaliștilor din uh, zona de vecinătate, jurnaliști care informează referitor la politica UE. Peste 700 de jurnaliști vor uh, fi pregătiți și se vor realiza peste 7500 uh, de proiecte media și um, articole ale jurnaliștilor. Jurnaliștii din Rusia și uh, managerii de proiecte în sectorul media vor putea fi încadrați aici. Este important să oferim uh, sprijin în formarea centrelor de media. În acest fel se poate îmbunătăți schimbul de informații și ne putem asigura că acest schimb va continua și după finalizarea programului. Se va crea o platformă pentru partajarea conținutului în engleză, franceză și arabă. Formarea jurnaliștilor uh, le va asigura stagii în uh, centrele de media europene. Se vor oferi de asemenea burse pentru tineri studenți prin intermediul programului Erasmus Plus și Orizont 2020. Difuziunea digitală se numără printre instrumentele pe care programul deschis uh, le va folosi în uh, distribuirea informațiilor referitoare la activitățile în vecinătatea de est. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorului, Doream doar să scot în evidență câteva aspecte care mi se par importante. E vorba de un aviz extrem de important, de mare interes, care abordează numeroase probleme importante. Este însă nevoie ca acest aviz să fie unul echilibrat, lucru subliniat de colegi în repetate rânduri. Uh, Aș dori să-i mulțumesc colegului pentru redactarea acestui aviz care uh, se subscrie raportului AFET. Este o comunicare importantă. Doamne. este important să vorbim despre credibilitatea, independența și profesionalismul din presă și, într-adevăr, cooperarea, după cum spuneați, între jurnaliști și între um, centrele media din Europa, fie că sunt în sud sau în estul acestea. Trebuie să ținem cont de o perspectivă mai amplă. Se vorbea chiar ca această platformă să fie disponibilă atât în limba rusă cât și în limba arabă. Cred că aici trebuie să avem o abordare mai de ansamblu. Cred că avem multă experiență în ceea ce privește oferirea unui sprijin uh, democratic, de pildă Uniunea de Radiodifuziune Europeană a derulat numeroase proiecte, de pildă în Tunisia, Jurnaliștii au fost uh, și de la aceste posturi uh, au fost adesea acuzați de propagandă. Cred că este cred că există o legătură între uh, media din țările din vecinătatea Europei și Europa. Ați amintit um, Orizont 2020 și programul Erasmus Plus? Este important de asemenea să discutăm despre inițiativa diplomatică construită de doamna Mogherini. Cred că acolo putem găsi resurse suplimentare. Reprezintă o parte importantă a politicii de cooperare și securitate dincolo de uh, cooperare. Iată de ce e nevoie de investiții aici. Cele spuse de colegi sunt justificate, într-adevăr, și trebuie să ținem cont uh, pentru comisia noastră să vedem cum stau lucrurile și la noi acasă. Este important să fim credibili. Cred că doamna Damato, doamna Trup a spus deja acest lucru. Este important să asigurăm uh, libertatea de expresie și pluralismul mediei, să ne asigurăm că jurnaliștii nu sunt uh, intimidați. Trebuie să ne asigurăm că toate acestea se respectă și la noi acasă. La Florența există un centru care um, se ocupă tocmai cu observarea respectării independenței jurnalismului. Mulți dintre noi cunosc deja cum stau lucrurile, nu trebuie să uh, repet toate acestea. Cred că trebuie să urmărim îndeaproape cum propaganda denaturează felul în care sunt prezentate anumite evenimente, de pildă recrutarea luptătorilor străini care apoi uh, revin în țările de origine, Trebuie să ne asigurăm că evenimentele nu sunt prezentate doar într-un sens. Trebuie să învățăm de asemenea de la jurnaliști despre cum și noi am putea comunica în alt fel realitatea. Dincolo de inițiativele concrete ale Comisiei, cred că ar trebui să ne asigurăm că, într-adevăr, comunicarea se face la nivelul necesar. Cred că este, de asemenea, un lucru important de uh, luat în calcul. Vă mulțumesc încă o dată, dragi colegi, este un subiect important, dar cuvântul raportorului încă o dată. Mulțumesc. Într-adevăr, ne confruntăm cu o problemă. Dacă nu ar exista <laughs> probleme, nu ar exista nici acest aviz. Și ne confruntăm cu o problemă într-adevăr serioasă. Doresc să scot în evidență faptul că e vorba de un aviz uh, subsumat unui raport uh, AFET. Este doar un aviz și acest aviz ar trebui să țină cont de competențele noastre. Noi nu putem uh, redacta un aviz uh, care încalcă competențele celorlalte comisii parlamentare. Aș dori să mă refer la cele trei aspecte cele mai importante. Titlul și conceptele folosite în primul rând. În titlu vorbim de părți terțe, nu vorbim de Rusia. În titlu vorbim uh, de măsurile luate de părți terțe. Poate fi vorba la fel de bine și de Turcia, statele arabe sau alte state. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de conceptul propagandă. Propaganda nu se limitează doar la transmiterea unor informații false. Acest lucru nu ar face deloc să fie eficientă propaganda. Propaganda um, presupune un amestec de informații false și adevărate. Nu ar trebui să discutăm aici doar de uh, fals uh, promovat de Rusia. Anumite măsuri nu au nevoie de contramăsuri, adevărat, însă aici aș dori să mă refer uh, la două chestiuni secundare. Sunt de acord cu doamna Holt care a scos în evidență faptul că jurnalismul independent este foarte important. Avem nevoie de pagini pe internet care să furnizeze informații în uh, limba inițială și trebuie de asemenea să uh, combatem discursurile agresive care incită la ură, mai ales pe internet dați-mi voi să vă spun că, din observațiile mele personale, adesea acest discurs care incită la ură a devenit tot mai uh, specific, s-a profesionalizat, am putea spune. Există anumite intervenții sporadice, dar multe forme ale acestui discurs au un caracter profesional și trebuie să discutăm în Parlament despre felul în care putem combate acest discurs care incite la ură. Este o provocare considerabilă astăzi. În al doilea rând, de asemenea un lucru foarte important, la subcomisia SEDE și la comisia AFET, se vorbește adesea despre războiul hibrid. Acest concept a fost deja definit, însă nu trebuie să uităm că propaganda joacă un rol important în acest război. Există soldați în Donbass sau nu? Există acești uh, omuleți verzi sau nu? Și la ce ne referim de fapt uh, uh, prin, prin ei? Putem vorbi de o anexare a crimei, despre o cucerire a crimei. M-am ocupat aici și de limbaj și din interes profesional. Și în trecut am făcut acest lucru. Și doresc să scot în evidență faptul că propaganda rusească nu s-ar bucura de succes dacă nu ar exista această reușită a propagandei. Nu a fost un succes al informației, ci mai degrabă un succes al propagandei. Propaganda a jucat, bineînțeles, un rol, însă în ceea ce privește referendumul din Olanda, uh, lucrurile sunt mult mai complexe și nu trebuie să simplificăm. și încă două observații. Nu trebuie să uităm de faptul că aici comisia noastră ar trebui să recurgă la anumite formulări, să folosească un anumit limbaj. Noi ar trebui să fim mai critici, să fim mai deschiși, mai toleranți, să fim mai bine informați și uh, să putem opune rezistență propagandei. Educarea generației tinere ar trebui să presupună și un exercițiu al gândirii critice care ar poate ajuta în lupta împotriva propagandei. Trebuie să insistăm asupra competențelor noastre și trebuie să scoatem în evidență că ne confruntăm cu o problemă reală care nu uh, trebuie subapreciată. Mulțumesc! De colega Zoieschi, certamente... Mulțumim, <clears throat> domnului raportor, spune președinte, într-adevăr, e sarcina educației de bază și cum ați spus, e un raport important urmat de uh, raportor din umbră și întreaga comisie cult. Termene 2 mai la prânz pentru introducerea amendamentelor. Mulțumesc și Comisiei pentru uh, intervenția sa și acum ultimul punct pe ordinea de zi. Mai avem un subiect important. Stefano Aulo este responsabil, uh, un nou membru al Comisiei noastre. în ce privește benzile de frecvență în Uniunea Europeană. Știm foarte bine că ni s-a propus un cadru comun din partea Comisiei Europene pentru a înlesni utilizarea acestei benzi de frecvență cu dispoziții tehnice armonizate și pentru a prevedea măsuri de coordonare și faza de tranziție. Acest raport abordează tema, întrucât, așa cum știți, a existat o primă propunere pentru această bandă de frecvență, care era atribuită până pe 20 iunie, data pentru statele membre. Raportorul va fi sprijinit de raportorii din umbră, Adinolfi Trupper și alții, Mulțumesc secretariatului pentru munca depusă și e adevărat că tema trebuie să ne mențină trează vigilența, pentru că atribuirea acestei benzi de frecvență are o semnificație nu doar pentru zona telecom, ci și pentru comunicare. Dar îi dau de îndată cuvântul domnului Mauro. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt ați uh, subliniat importanța pe care o capătă acest aviz față de ce s-a făcut deja de partea Comisiei. Această bandă de frecvență e utilizată de televiziunea digitală și e vorba de uh, banda între 80 și 90 de MHz. Vorbim de debit ridicat și uh, toate acestea exercită o presiune, există o cerere de uh, mărire a acestor frecvențe. Noi ne dorim un demers echilibrat pe termen lung în utilizarea acestei benzi de frecvențe pentru 700 de MHz. Comisia propune un calendar așa încât banda să fie utilizată în mod eficace uh, pentru debitul înalt fără fir aducând uh, sprijinul necesar pentru tranziție. Această frecvență înaltă poate fi implementată până pe 30 iunie 2020. Și tot ce e sub 700 de MHz Comisia are termen încă și mai lungi pentru repartizarea serviciilor media și uh, audiovizual către public, propunând un demers mai flexibil pentru utilizarea acestui spectru, ținând seama de diversele nivele de difuziune ale televiziunii digitale, ceea ce înseamnă că banda va fi disponibilă în mod prioritar pentru serviciile audiovizuale. Totuși, Comisia va introduce și o opțiune de flexibilitate permițând accesul la o seamă de servicii în circunstanțe determinate. Raportorul pentru aviz asumă angajamentul Comisiei de a răspunde nevoilor specifice ale e, difuziunii mass mediei audiovizuale, răspunzând la trei chestiuni principale, și anume termenul limită pentru cei 700 de MHz, transferul serviciilor digitale dincolo de această limită. Un lucru important, special în statele în care televiziunea digitală este platforma principală a difuzării uh, emisiunilor televizate. În al treilea rând, la nivelul Uniunii, Uh, statele membre, sigur, nu au o atitudine omogenă. În Franța și Germania există deja o bandă de 600 de MHz, în timp ce în Nord, Finlanda, bună oară, uh, prevăd doar pentru anii care vin această dezvoltare. S-au atribuit uh, licențe pentru banda de 700 de MHz, care depășesc data limită de 2020, fixând un termen foarte strict pentru această difuziune audiovizuală, adică 30 iunie 2020, Comisia practic a împiedicat anumite state membre eh, de a beneficia de o perioadă de tranziție suplimentară de care ar avea mare nevoie. Acum, pentru a eh, compensa această rigiditate, raportorul propune ca termen limită 31 decembrie 2022. În ce privește serviciile mobile și banda de frecvență citată, eh, cităm și raportul LAMI. Un reper important pentru raportor. E nevoie de mai multă flexibilitate pentru tehnologiile alternative, pentru această bandă largă, fără fir, pentru televiziunea digitală, așa cum se propune și în raportul la mie, cum uh, s-a recomandat și la grupul de lucru 2015 pentru uh, frecvența înaltă. E nevoie de uh, posibilități pe termen lung între 480 și 700 de MHz pentru difuziunea terestră, care trebuie garantată până în 2030. În acest cadru, raportorul consideră că opțiunea de flexibilitate s-ar putea să nu fie necesară în această fază, propunând suprimarea acestea potrivit articolului 4 al propunerii. Tot ce depășește 700 de, de MHz poate fi utilizat pentru televiziunea digitală până în 2030 și am creat un articol 6 bis pentru acest lucru și până în 2025. O să de opțiune ar trebui examinată, analizată atent, prevăzând, prevăzând pe termen lung o abordare a problemei, în cazul în care și piața o cere în mod expres. intervine un raport de progresivitate între anii 2020, 2025, 2030, permițând astfel abordarea unei alte teme importante, anume costul și interferențele. Utilizarea acestei benzi pentru alte servicii de transmisie aduce modificări tehnologice, iar consumatorii vor trebui uh, să își schimbe echipamentele pentru a se adapta unor modificări ale infrastructurii importante, ceea ce sigur antrenează și costuri suplimentare. Experiențele anterioare pentru banda de 800 de MHz a arătat că apar și interferențele la transmisie și de aceea este esențial să garantăm că televiziunea digitală poate evita astfel de interferențe prejudiciabile. Apoi, valoarea e de calculat și ce privește uh, ocuparea directă și indirectă. În acest cadru, raportorul propune ca statele membru, membre să ofere suficiente fonduri pentru a acoperi costurile de migrare, precum și a uh, evita, prin măsuri specifice, interferențele la transmisie, garantând că aceste interferențe nocive nu vor apărea atunci când se introduc servicii de transmisie sub 780 de MHz. Mulțumim, spune președinta. Un raport foarte precis care încearcă, deci, să ilustreze problemele cu care s-ar putea confrunta radiodifuziunea în Europeană și încercăm să găsim un punct de echilibru. Este esențial dar nu trebuie să neglijăm mm, ipoteza unui model european al uh, radiodifuziunii și televiziunii publice europene. Acum aș da cuvântul uh, colegilor care au solicitat acest lucru. Äh, Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Acest raport este absolut senzațional. Sprijin pe deplin poziția raportorului și uh, aș dori să subliniez din capul locului că am avut o cooperare foarte strânsă. Aș dori să vă mulțumesc. Colegul a preluat uh, punctele cele mai importante pentru Comisia uh, de Cultură. Mă bucur de faptul că a recurs la raportul la MI, care este foarte important în acest domeniu, pentru că e, un, e o propunere foarte echilibrată pe care uh, Comisia MI a făcut-o Aș dori de asemenea uh, să uh, uh, subliniez faptul că din propunere s-a eliminat clauza de flexibilitate. E foarte bine pentru că această clauză în forma sa actuală deschide portițe pentru statele membre ca ele să suprime frecvențe pentru instalațiile radio. E vorba mai ales de frecvențele care încă nu sunt uh, folosite de către uh, radio. Uh, sunt de acord și cu tot ce s-a spus în legătură cu costurile de migrație și în această propunere legislativă. Nu știu dacă procedăm foarte bine, pentru că din raportul din mandatul precedent am hotărât că în baza experienței din statele membre să nu se preia costurile de migrație și nu uh, nici costurile legate de extinderea frecvențelor, uh, pentru că statele membre ar trebui să suporte aceste costuri de migrație. Pentru un post radio, de exemplu, uh, s-ar putea să fie dificil, să fie o situație uh, spinoasă, dar uh, Uh, cred că uh, cei care uh, lucrează doar cu un microfon, de exemplu, și cu o stație de transmisie, care trebuie să renunțe la frecvențe și trebuie să dobândească alte frecvențe pentru ar trebui ca statele membre să compenseze aceste costuri. Cred că ar trebui să obligăm chiar statele membre să acorde aceste costuri compensatorii. Noi cultura de, Comisia de Cultură am avut uh, ceva experiențe neplăcute și uh, întotdeauna am subliniat uh, că uh, Comisia competentă Uh, pe fond Comisia ITRE um, ar trebui să intervină. Mi-amintesc de dezbaterile aprinse uh, din uh, mandatul precedent în care am încercat să ne impunem poziția. Ei spuneau că televizorul oricum poate fi văzut, poate fi urmărit pe internet și că nu avem nevoie de frecvențele obișnuite. Eu m-am implicat foarte mult, m-am opus acestei poziții și cred că trebuie și de această dată să ne opunem unei astfel de poziții și mă bucur de faptul că noi, Comisia de Cultură, uh, am uh, reușit să ținem piept și uh, industriei. Nu știu dacă și de această dată schimburile vor fi la fel de tensionate ca data trecută, dar în orice caz sper ca și Comisia ITRE să găsească o cale de mijloc, o cale rațională, astfel încât stațiile terestre să poată să emită. E un, un aspect foarte important mm, deci, uh, cred că sistemul actual încă mai trebuie să beneficieze de un viitor, uh, uh, ca până în 2030, de exemplu, să garantăm că frecvențele de 700 de MHz să poată fi folosite, pentru că astfel lăsăm un răstimp suficient pentru a permite emițătorilor să găsească alte opțiuni sau să opteze pentru alte piste. Cred că este foarte important și aceasta și pentru uh, pluralitatea mass media în Europa, pentru că trebuie să menținem această pluralitate și uh, uh, are o legătură directă cu tema pe care am discutat-o înainte. Mulțumesc foarte mult. Eu nu o să înaintez uh, amendamente pentru că propunerea actuală mie mi se pare perfectă, pur și simplu. Mulțumim, Petra. Doamna Trupel. Da, și eu aș dori să vă mulțumesc. Uh, doamna Trupel uh, și după aceea domnul, pentru că femeile au prioritate. Da, și eu Aș dori să mulțumesc raportorului. Uh, Pe ansamblu sunt de acord cu poziția sa. Cred că a inclus uh, toate uh, punctele esențiale. Petra le-a menționat și ea. Deci mm, eu mă raliez celor spuse de Petra. Doream doar să mai spun că în ultimii ani întotdeauna am știut că există o concurență tot mai mare între Uh, cei care au beneficiat de uh, frecvențe în uh, domeniul terestru și apoi evitătorii pe, pentru echipamentele mobile care doresc cât mai multe frecvențe. Noi, uh, la Comisia de Cultură, întotdeauna am militat pentru faptul ca uh, frecvențele să rămână un bun public și cred că este aspectul cel mai important în acest uh, raport. Ar trebui să fie evidențiez. Petra a spus că, într-adevăr, nu ar trebui să avem un model de tip proprietate privată. E foarte important, bineînțeles, să nu pierdem din vederea aspectul economic, dar să nu uităm că frecvențele sunt un bun public pentru că uh, reprezintă posibilitatea de a se exprima publică vocii publice și deci trebuie să, situația trebuie să rămână la fel. Sigur că, într-adevăr, în anumite uh, state membre a existat, uh, s-a eliminat banda de 700 de MHz, însă nu toate statele europene și cred că ar trebui să lăsăm un răstim suficient de lung pentru că uh, bendele frecvențe încă sunt predominante în anumite state membre și va fi nevoie de mult uh, timp uh, pentru ca situația să se schimbe. Uh, și de aceea uh, sunt de acord cu ce le-au spus Maulo și Petra, respectiv că ar trebui ca în legătură cu această clauză de flexibilitate pe care Comisia dorește să o impună uh, aceste șase luni, nu este poziția cea bună și cred că nu trebuie să adoptăm această, să votăm pentru această propunere. Uh, s-a vorbit despre raportul la mie, foarte important. După 2030 ar trebui ca bandele să fie liberalizate din decembrie 2022 uh, ar trebui ca noi benzi, noi frecvențe să fie deschise. Uh, nu cred că trebuie să impunem uh, niște termene prea strânse, să exercităm presiune prea mare asupra posturilor terestre și de televiziune și de radio. În legătură cu propunerea lui Maul, aș dori să mă mai refer la uh, felul în care sunt folosite frecvențele. Comisia a propus ca uh, în ceea ce privește frecvențele de 794, ele ar trebui să fie eliminate uh, ar trebui să vedem ce se întâmplă și cu ce, frecvențele de 960 pentru a avea o imagine de ansamblu, deci a uh, fi sigur că tot uh, spectrul de frecvențe este folosit cât mai bine. Deci și din punctul meu de vedere, dacă vor exista amendamente, vor fi foarte puține. În orice caz, cred că pentru Comisia de Cultură e vorba de un semnal foarte clar uh, Uh, în legătură cu direcția pe care dorim să abordăm politica frecvențelor. Să vedem ce se întâmplă la Comisia ITRE, dar în orice caz cred că noi avem argumente întemeiate pentru a asigura pluralitatea mass media în Uniunea Europeană, din punctul nostru de vedere. Și cred că uh, Uh, și în ce privește principiul progreselor tehnice, trebuie să fim prudenți. Într-adevăr, uh, cred că și uh, emisia pe posturi terestre să rămână o posibilitate și să aibă un viitor, cel puțin până în 2030. Mulțumesc, colegul Ior. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult raportorului. E vorba de subiecte aride dar sunt extrem de importante pentru consumator. Deci îl felicit pentru curajul de care dă dovadă uh, ocupându-se de un subiect atât de tehnic. În calitate de coordonator ECR, ca mine îmi revin astfel de subiecte, dar în orice caz trebuie să vă spun că aceste subiecte neinteresante până la urmă se dovedesc a fi totuși destul de pasionate, mai pasionante decât credeam. Uh, Comisia noastră își dorește să aibă platforme cât uh, mai vaste pentru uh, emisia în europeană și dorește să se emită în un milion uh, de uh, case. În Regatul Unit e o propunere nerelevantă pentru că toate posturile BBC1, BBC2, Channel TV și așa mai departe, ele folosesc frecvențe uh, mobile. Deci e foarte important ca această uh, tranziție spre banda 700 să se facă cât mai repede, fără ca uh, consumatorii sau accesul lor la uh, servicii audiovizuale să fie periclitat. S-a spus că în multe state membre această tranziție va pune probleme, uh, va reprezenta provocări. Noi sprijinim uh, uh, banda pentru 700 uh, de MHz, dar credem că ar trebui să garantăm și o doză de flexibilitate în cazul unor întârzieri neprevăzute. Raportorul reacțion... recunoaște că s-ar putea să fie nevoie de mai mult timp până ca această măsură să fie pusă în aplicare, deci grupul conservatorilor și-ar dori o abordare care să respecte subsidiaritatea în ceea ce privește obligațiile de Uh, acoperire și politica de spectru. Deci, uh, dacă ne dorim ca uh, acoperirea să fie maximă în statele membre, atunci autoritățile să se identifice și apoi să fie și o politică de licențe în care să se emită cât mai mult pe cât mai multe frecvențe. Și că, din câte am înțeles, propunerea Consiliului este echilibrată din acest punct de vedere. În fine, Așa cum am spus și ieri, în cazul dezbaterii legate de portabilitate, noi, legiuitorii europeni, am, ar trebui să fim întotdeauna prudenți, ă, să nu legiferăm fără să ne gândim la consecvențe. Nu aș dori ca această, acest text legislativ să împiedice statele membre să facă inovări tehnice să împiedice creșterea economică și deci ar trebui ca statele membre să folosească spectrul pentru serviciile pe care doresc să le folosească fără limitări sau fără îngrădiri inutile. Aș putea să mă mai vorbesc foarte mult despre uh, subiectele tehnice și latura lor politică, dar uh, nu sunt uh, subiecte neapărat pasionate, însă în orice caz câteodată ne permit să facem uh, să luăm măsuri concrete. Mulțumesc raportorului pentru tot ce a făcut și aștept cu nerăbdare progrese în acest domeniu. Mulțumesc și acum domnul Huncis. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului nostru, îi mulțumesc călduros pentru eforturile depuse și Aș dori doar să mai spun că, în ceea ce privește punctele esențiale din uh, raport, eu sunt de acord. Dragi colegi, de fapt nu e vorba despre o tehnică sau de un subiect tehnic. Sigur că la bază este tehnic, dar dacă ar fi doar tehnic, nu ar fi discutat la comisia noastră, la Comisia de Cultură. Face însă totuși obiectul unei dezbateri, mă bucur de acest lucru și aș dori să vă spun că sunt și uh, inginer electronic, deci mă, mă pricep puțin în acest domeniu. Mă întreb de ce discutăm un astfel de raport la comisia noastră. De ce ține Uh, acest raport de competențele noastre și aș dori să vă exprim, exprim poziția mea. Frecvențele, um, spectrul care este folosit într-o mai mare sau mai mică măsură reprezintă un bun public cu un potențial. Nu e vorba de un product uh, concret, ci e vorba de o posibilitate. Deci folosirea frecvențelor de către autoritățile naționale prin legislația europeană uh, trebuie să fie garantată. Deci folosirea de către anumite companii care emit programe de televiziune sau de radio, uh, ea trebuie să fie făcută cu mare prudență. Deci trebuie să ne asigurăm că nu contravenim intereselor publice, iar în ceea ce privește consumatorul, trebuie să ne asigurăm că consumatorul are acces la servicii accesibile și de bună calitate. Și dacă acesta este principiul care ne animă și cred că așa este, trebuie să vedem uh, cum procedăm din punct de vedere tehnic, concret, la nivel de reglementări uh, tehnice. Comisia și-a făcut uh, treaba și comisia noastră trebuie acum să ia poziție. Eu cred că când Uh, e vorba de sprijin, sprijinul acordat raportului, uh, eu la acord necondiționat. Aș dori însă să revin asupra la, la două, trei probleme. În ceea ce privește concurența, uh, în ceea ce privește televiziunea digitală, programele de radio sau telefonia mobilă și așa mai departe, aici avem nevoie de un cadru diferit în ce privește frecvențele și noi, Parlamentul, nu putem să intrăm uh, în uh, domeniul concurenței. Deci trebuie să ne gândim la criterii concrete. Deci ar trebui să vedem cum putem împărți uh, frecvențele respective astfel încât să respectăm principiile pe care le-am enumerat înainte. Raportorul vine cu o propunere. Aș dori să știu dacă e cineva de la comisie de ce uh, avem uh, termeni, uh, termeni atât de strânse? Am înțeles, da. Unele țări, se spune, sau în orice caz se știe acest lucru, că unele au uh, renunțat la anumite frecvențe. Ar putea să ne spună Comisia care este experiența acestor țări? Uh, poate că uh, ar putea face Comisia câteva observații. N-aș dori să spun mai multe, mă opresc aici. O să depun câteva amendamente. În orice caz, vă spun din capul locului că pot sprijini acest lucru. Președinte? Uh, are un mesaj pentru cabina italiană. E o problemă, un bruiaj, nu știu dacă este un telefon sau altceva. E o problemă tehnică, poate. Mulțumesc. Domnul Hunti s-a vorbit despre uh, Comisia Europeană. Îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Turgais. Thank, yes. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și bună ziua, doamnelor și domnilor. S-au pus câteva întrebări la care aș dori să răspund. Aș dori de asemenea să răspund la o parte din îngrijorările raportorului și cele ridicate de eurodeputați. Înainte de toate, cred că este important să constatăm că atât internetul cât și radiodifuziunea au o dimensiune culturală. Cred că acest lucru este recunoscut și în raportul la mii, amintit. Nu e vorba de o luptă între economie și cultură, ci mai degrabă cum reușim să le împăcăm pe cele două astfel încât toată lumea să aibă de câștigat. Din acest punct de vedere, multe din elementele raportului la mie au fost incluse și în propunerea noastră. De altfel, și opțiunea flexibilității se regăsește în raportul la mi și dați-mi voi să vă explic un pic eh, despre ce e vorba. Situația variază foarte mult de la stat la stat în, în ceea ce privește cât de mult folosesc statele membre radiodifuziunea, televiziunea terestrială în comparație cu alte platforme precum eh, cablul sau satelit de multe ori frecvența pe care o folosește, uh, pe care o, banda de frecvență pe care o ocupă um, televiziunea digitală terestră este foarte mică, 5%, alte ori e considerabilă, 70%. Iată de ce este important să ținem cont de uh, peisajul care variază foarte mult de la stat la stat. Eliminând flexibilitatea, facem ca statele membre să nu poată folosi uh, banda disponibilă pentru radiodifuziune. Noi uh, am afirmat că dorim să uh, prioritizăm radiodifuziunea. Pe de altă parte, acele state membre care nu au nevoie de acea bandă de frecvență trebuie să aibă și ele opțiuni. Flexibilitatea trebuie așadar să se regăsească în raport. Iar dacă noi nu uh, oferim uh, această flexibilitate, ratăm o șansă ca Uniunea Europeană în ceea ce privește influențarea procesului internațional de standardizare. Trebuie să înțelegem că acest proces se desfășoară în următorii 2-3 ani. Dacă noi nu spunem clar ce ne dorim, acest proces va continua, standardele se vor stabili iar dacă noi hotărâm să studiem în continuare problema flexibilității în următorii ani, pe când vom termina, echipamentele vor fi deja disponibile. E o industrie globală. Acest lucru înseamnă că dacă noi venim cu o propunere prea târziu, s-ar putea să nu mai fie luată în calcul în ceea ce privește um, echipamentele standard. Trebuie să ne asigurăm uh, că se facilitează cooperarea transfrontalieră. O altă întrebare, cred că urmărea să afle de ce dorim să uh, procedăm atât de repede. Termenul limită fixat de comisie era 2020. Cred că trebuie să conștientizăm că lucrurile nu stau pe loc este un proiect important nu doar pentru tehnologia mobilă recentă, 4G, ci și pentru noile evoluții tehnologice, acea tehnologie 5G. S-au stabilit deja standarde, știm că alte regiuni au făcut progrese, de pildă guvernul chinez a anunțat că va lansa serviciile 5G uh, pe plan comercial în 2020. Știm că și Japonia dorește ca în 2020 să folosească serviciile 5G la Jocurile Olimpice. Lucrurile se mișcă așadar. Iar dacă Uniunea Europeană dorește să joace un rol fruntaș în tehnologia 5G, trebuie să acționăm. Iată de ce considerăm că 2020 este un termen uh, important. Înțelegem că presupune o provocare pentru anumite state membre, dar suntem dispuși să colaborăm cu statele membre să vedem ce se poate face. Putem oferi compensări care se aliniază la regulile privind ajutoarele de stat. Recent, în Franța, s-a venit cu o propunere pentru a compensa consumatorii pentru modificările care trebuie făcute. Uh, sunt propuneri așadar care respecte normele privind ajutoarele de stat și, de asemenea, dorim să colaborăm cu dumneavoastră pentru a ne asigura că totul uh, se petrece la timp. Mai avem patru ani la dispoziție, destul de mult timp așadar, pentru a ne asigura că ne atingem obiectivele și sper că împreună vom reuși. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gaiz. Înțeleg observațiile dumneavoastră și ar trebui, bineînțeles, să încercăm să oferim un răspuns. care să permită să asigurăm un echilibru între protecția consumatorului și nevoile sistemului. vom uh, da cuvântul raportorului, după care, bineînțeles, vom ține cont și de cele spuse de Comisia ITRE. Domnule Mauro, vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru propunerea dumneavoastră și pentru solidaritatea de care ați dat dovadă. Și acum au reamintit colegii, nu e vorba de o chestiune exclusiv tehnică. Este important uh, să scoatem în evidență că este un subiect uh, de asemenea cu o încărcătură politică, iar Uniunea Europeană are obligația de a asigura tutela sistemului digital terestru, important pentru Europa și pentru multe state. După cum uh, am scos în evidență la început, are un uh, potențial considerabil în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Propunerea comisiei trebuie analizată cu multă atenție. Mă gândesc, că, de pildă, acum la această tehnologie 5G. Trimiterea la raportul LAMI este foarte importantă pentru că face trimiterea la aceeași abordare și permite ca după 2020 să se asigure 2 ani suplimentari pentru a asigura acel criteriu al modularității pe care trebuie să îl respecte Comisia Europeană și pe care trebuie să-l ofere pieței de telefonie mobilă pentru ca acest pre, um, această piață să se dezvolte uniform. Doamna președinte, amendamentele se înaintează până pe data de 2 mai, ora 12. Felicitări raportorului și raportorilor din umbră. Odată încheiat acest punct, trecem la următorul punct. Vă reamintesc că următoarea întâlnire va avea loc uh, la ora 3, luni. Uh, treizeci mai, vă mulțumesc colegi, uh, dragi colegi, o zi bună!